mai este credibilă pentru etapele următoare de teste de rezistență în sectorul bancar. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar Barnier. Deja uh, suntem uh, într-o ușoară întârziere, domnule comisar Barnier pentru că uh, eu apreciez foarte mult că ați răspuns la fiecare intervenție, dar eu cred că în uh, concluziile comisarului ar trebui să faceți referire doar la acei vorbitori care se mai află în sală și în felul acesta am uh, putea să mai câștigăm timp. Iar acum ajungem la uh, Ultimul punct de pe ordinea de zi este vorba despre o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind aplicarea reglementărilor privind transportul de deșeuri toxice către țări în curs de dezvoltare. Voi da cuvântul întâi autorilor și uh, începe doamna Berde pentru două minute. Thank you. Mulțumesc, domnule comisar. One morning to find our... uh, existat dacă ne-am trezit într-o dimineață și am vedea că vecinul ne-a deversat deșeuri toxice în curte, ne-am înfuriat. însă acest lucru se întâmplă în Uniunea Europeană. Uh, intră deșeuri toxice prin porturi cu controle foarte laxe și o treime din deșeurile toxice din Uniunea Europeană nu sunt înregistrate. În Regatul Unit, un cetățean aruncă în jur de patru aparate electronice în fiecare an. 500 de mii de tone de televizoare, calculatoare și telefoane stricate. Însă jumătate din acestea nu sunt înregistrate ca fiind reciclate. Ele dispar și asta este doar în Regatul Unit. Exportul de deșeuri toxice este interzis, însă anual transporturi ilegale Uh, de în jur de 22.000 de tone părăsesc Uniunea Europeană. Uh, se menționează că, acest, că echipamentele electronice exportate trebuie să fie în stare de funcționare, însă nu există capacitatea de inspecție corespunzătoare. Aceste echipamente conțin cad, cadmiu, uh, Uh, și cadmiu și alte uh, substanțe chimice și plastice care devin periculoase atunci când sunt arse și prin ardere se poate recupera, se pot recupera majoritatea acestor materiale cel mai uș- ușor. Nu putem să ignorăm impactul de mediu și de sănătate a acestei practici, care îi afectează pe cei mai uh, vulnerabili. Îmi este rușine ca european eh, și mulțumesc Comisiei pentru răspunsurile sale, însă trebuie să știm în detaliu cum eh, vom închide această portiță legislativă în regulamentul pentru transportarea deșeurilor. Are Comisia planuri în legătură cu deșeurile deja deversate în statele africane sau este vorba doar de o problemă de punere în aplicare. Este o problemă urgentă și trebuie să acționăm acum. Aștept răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc colegei Berder pentru două minute acum, doamna Rosbach. Mulțumesc, domnule președinte atât de mulți colegi acordă atenție faptului că deșeurile noastre uh, nu dispar, ci ajung în țări uh, în care nimeni nu le mai acordă atenție. E bine, din păcate, lucrurile au început cu ani în urmă, în care trimiteam vase întregi încărcate cu deșeuri de azbest spre India și uh, există Uh, și astăzi oameni care caută asemenea uh, componente uh, toxice, periculoase pe plajele din India. Din, și mai periculos este că asemenea lucruri se întâmplă și în Africa și copii sunt cei care culeg asemenea deșeuri toxice din deșeurile noastre electronice. Noi ar trebui să aplicăm hotărârile directivei din 2 iulie 2006 diverse, iar implementarea directivei ține de responsabilitatea statelor membre și articolul 50 din regulament prevede acest lucru, dar unele state membre nu iau în serios aceste prevederi. Trebuie să acționăm pentru că 80 de milioane de tone de deșeuri periculoase pe uh, an um, nu sunt un fleac. În legătură cu uh, întrebările adresate în scris Comisiei, aș mai întreba dacă intenționează Comisia să folosească anumite uh, porturi uh, pentru transportul de deșeuri toxice, pentru că în felul acesta am putea efectua un control mai concentrat asupra activității din aceste porturi. Nu ar fi oare posibil să existe centre de colectare în statele membre pentru deșeurile toxice, pentru că și cetățenii noștri trebuie să realizeze care sunt problemele pe care le creează ei prin deșeuri și fără conștientizare cooperarea uh, și colaborarea lor nu vom putea contracara um, asemenea efecte. Mulțumesc, iar acum domnul Ziber pentru două minute. Mulțumesc, domnule comisar. Nu doar în sectorul bancar există reguli care nu funcționează, ci și în domeniul protecției mediului. Avem un regulament din 2006 privind uh, administrarea deșeurilor dar mai ales în ce privește deșeurile toxice, uh, uh, nu am reușit să împiedicăm transportul transfrontalier, mai ales spre țări în curs de dezvoltare în care nu există reglementări clare privind protecția mediului. Și, din păcate, în felul acesta periclităm acolo mediul înconjurător și sănătatea multor oameni. Dar noi aici, în comunitatea europeană, pierdem uh, multe uh, resurse uh, importante, iar o parte a strategiei noastre pentru anul 2020 uh, prevede uh, revalorificarea resurselor importante. Deci ar trebui inclusiv activitatea de cercetare să fie îmbunătățită pentru ca la finele ciclului de viață ale unui produs, uh, elementele, componente uh, valoroase să poată fi recuperate. Comisia a lucrat uh, multă vreme în legătură cu această problemă fără să ia vreo hotărâre, dar acum ni se promite că în această toamnă vom primi o comunicare în care toate aceste probleme să fie uh, tratate, uh, inclusiv în ce privește implementarea reglementărilor europene și un sistem mai sever de monitorizare. Aș vrea să știu, domnule comisar, dacă într-adevăr putem conta pe această comunicare. Pentru că se vorbește și de pildă, comisarul Potocnic a vorbit despre o agenție pe care dorește să o înființeze. Există deja foarte multe agenții europene, dar acea agenție ar trebui să uh, consolideze controlul uh, statelor uh, și instituțiilor competente privind uh, problema deșeurilor ce intenționează de fapt concret Comisia să efectueze în acest domeniu. Mulțumesc colegului Zeber. Acum pentru trei minute, doamna Hasi. Colega, eh, iată... Mulțumesc. Slava implementare a acestei directive a fost o mare problemă Agenția Europeană pentru executarea legislației europene trebuie să se ocupe începând cu anul 2003. Este o îmbunătățire tare. Cu toate acestea, Comisia a acționat destul de puțin în acest sens și s-au făcut uh, câteva studii din partea Comisiei în ce privește reformarea directivei privind deșeurile electrice și electronice. De 10 ani Parlamentul cere controle mai uh, severe, inclusiv îmbunătățirea legislației privind uh, controlele. În raportul Jackson din 1999 s-au stabilit cerințe minime pentru control, iar în 2003 un alt raport în legătură cu reforma, în 2008 în rezoluția privind cerințele minime pentru controle. Toate acestea au fost în esență ignorate de comisie. În 2006 a fost un mare scandal cu transfigura, cu un mare volum de deșeuri care au fost aruncate în uh, coasta de fildeș. Comisarul Dimas pe vremea aceea ne-a promis că va examina modalități de întărire a reglementărilor și implementării privind de exportul de deșeuri în statele membre, dar nimic concret nu s-a întâmplat. Acum doi ani, un studiu al Comisiei a recomandat înființarea unei agenții, a unui organism separat, independent, pentru implementarea legislației în materie de deșeuri care să implementeze să realizeze mai multe sarcini, cum ar fi auditarea controlelor din statele membre și să coordoneze controlele, dar nu s-au făcut uh, propuneri concrete. Anul trecut, studiul comisiei a ajuns la concluzia că cea mai bună alternativă ar fi aceea de a avea un instrument juridic pentru criteriile de control, dar nu s-a făcut nicio propunere. Deși domnul comisar Potocnic a spus că implementarea legislației de mediu Uniunii Europene reprezintă o prioritate. Aș vrea acum să le întreb pe domnul comisar Când va acționa Comisia cu adevărat și nu doar va trece la un alt studiu? Când vom avea propuneri adecvate legislative și nu doar uh, comunicări și studii. Cum a spus și domnul Zeber, asta ar îmbunătăți eficiența resurselor în Europa. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă Hasi. Acum, ultimul autor, doamna Vils, două minute. Stimați colegi, exporturile și eliminarea de deșeuri de Uh, deșeuri toxice reprezintă un pericol extrem de mare pentru populația statelor în dezvoltare. Cantitatea de deșeuri toxice exportate din Uniunea Europeană crește constant și există tentația ca aceste deșeuri să fie uh, trimise în state unde costurile de eliminare sunt mai scăzute. Mă bucur că se recunoaște că există o problemă, toate grupurile politice recunosc acest lucru și trebuie să acționăm. Trebuie să eliminăm uh, portițele juridice care permit asemenea exporturi și uh, regulamentul existent în ceea ce privește exportul de echipamente tehnice trebuie să fie consolidat. Avem nevoie de o propunere pentru inspecții de mediu. Propun, Parlamentul a cerut Eh, din 2008 ca eh, navele din porturi să fie inspectate eh, la fața locului de către inspectori locali. Pe lângă acest lucru trebuie să avem să existe posibilitatea ca navele de peste tot din Uniune să, pot, să poată să fie pă, reținute în port dacă există mm, anumite suspiciuni. Trebuie să introducem aceste um, măsuri în legislație pentru că eliminarea deșeurilor trebuie să uh, fie îmbunătățită peste tot în Uniunea Europeană. În Calabria există un uh, vas scufundat uh, plin cu deșeuri toxice. Deseori în jurul Italiei se scufundă vase cu deșeuri toxice, lucru care ne arată cât de important este să avem transparență în legile care țin de eliminarea uh, deșeurilor toxice. Vă mulțumesc, doamna Vils, din partea Comisiei, domnul Barnier. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Regret că domnul Potoșnic nu poate să participe, se află la New York pentru a însemna un acord important pe marginea conferinței de la Nagoya privind biodiversitatea. Deci eu îi țin locul și este un subiect uh, care m-a interesat întotdeauna pentru că am fost uh, ministru pentru mediu și uh, am făcut eforturi pentru a începe să tratăm împreună cu Parlamentul această chestiune deosebită serioasă. Regulamentul privind transportul deșeurilor și interdicția exportului deșeurilor toxice a fost uh, elaborat uh, și noi știm foarte bine că s-au făcut uh, eforturi pentru aplicarea acestei interdicții, dar de fapt implementarea este diferită de la un stat la altul um, de multe ori faptul că inspecțiile nu sunt suficient de serioase, uh, creează portițe de scăpare uh, pentru a continua exportul. Și în felul acesta deșeurile sunt exportate și în baza unor uh, acte false însoțitoare mărfi, ceea ce complică sarcina autorităților însărcinate cu efectuarea controlului și aplicarea regulilor. Și e sigur că în state terțe este mai greu să efectuezi controlul. Este vorba de fapt despre un export ilicit. Situația este foarte gravă pentru statele primitoare ale acestor deșeuri care sunt într-un fel victima acestui export ilicit pentru că se poluează aerul, solul și așezările umane Um, ați și menționat aceasta și doamna uh, Wills și uh, doamna Rosbach. Um, amenință sănătatea oamenilor și în special sănătatea copiilor uh, un număr mare a populației. Există o serie întreagă de substanțe toxice care conțin un risc crescut și uh, nu există tehnici adecvate pentru gestionarea deșeurilor în aceste uh, state de destinație. Uh, deci, în ce privește deșeurile din state terțe, eh, efectul este negativ asupra comerțului, asupra competitivității, pentru că statele, eh, instituțiile care respectă regulamentul sunt dezavantajate în felul acesta. Sectorul european de reciclare și gestionarea deșeurilor este obligat să respecte eh, legislația riguroasă în acest domeniu. Este un sector dinamic, are uh, 95 de miliarde de euro cifră de afaceri, 1,2 uh, milioane de locuri de muncă și are un procentaj însemnat de contribuție la produsul național brut dar uh, din păcate sunt defavorizate de acest trafic ilicit un control eficient al uh, aplicării regulamentului privind deșeurile toxice din Uniunea Europeană este necesar și ar crea în continuare și locuri de muncă în viitor. Deci, uh, o reciclare a deșeurilor de proastă calitate ne privează și de uh, resurse care ar putea să fie revalorificate în Europa. Și uh, din acest punct de vedere trebuie să îmbunătățim eficacitatea reciclării resurselor. Trebuie să diagnosticăm foarte bine situația și în acest scop Comisia uh, va cerceta dacă nu este nevoie să elaborăm niște măsuri suplimentare în acest domeniu să vedem care sunt cerințele, care sunt criteriile specifice care trebuie să fie eh, aplicate și în activitatea de inspecție care urmează să fie desfășurată. Vom face un studiu de impact în legătură cu posibilele abordări eh, vom avea un plan și în ce privește inspecțiile naționale, vom evalua riscurile eh, și pe plan național aceste valori ale riscului vor fi obligatorii și după aceea evident uh, va uh, trebui să tragem la răspundere pe cei care au făcut declarații frauduloase în ce privește transportul de deșeuri. Aș vrea să vă mai refer la câteva elemente, domnule președinte. Uh, este posibil să se eludeze uh, regulamentul privind transportul deșeurilor prin declarații false. Deci uh, trebuie să uh, stabilim exigențele uh, inspecțiilor, trebuie să completăm din acest punct de vedere regulile pentru inspecțiile naționale. Trebuie de asemenea ca măsuri legislative să acompanieze, să însoțească um, aceste uh, controle. Iar pe plan Uniunii uh, vor trebui să uh, elaborăm și niște uh, linii juridice care să nu fie obligatorii, dar care să poată să ghideze activitatea inclusiv a responsabililor în sectorul vamal pentru a putea stopa acest trafic ilicit. Va trebui de asemenea să avem reglementări obligatorii în acest domeniu. Producția de deșeuri pe plan global a crescut. Gestionarea deșeurilor la nivelul Uniunii Europene totuși s-a îmbunătățit, activitatea de reciclare s-a îmbunătățit, dar există, din nefericire, mari disparități între statele membre în ce privește transpunerea în practică a cerințelor noastre în materie de deșeuri. Comisia este conștientă de consecințele asupra mediului înconjurător, dar și de consecințele asupra uh, cetățenilor, asupra sănătății publice uh, provocată de deșeurile toxice și uh, Există și uh, persoane care au decedat în urma unor uh, expuneri îndelungate la efectul acestor deșeuri. Deci trebuie să tragem uh, concluziile necesare. Comisia analizează aceste probleme și rezultatele analizelor desfășurate pot fi verificate și pe site-ul nostru pentru a îmbunătăți situația, ă, ă, noi ă, am luat și măsuri ca în baza dreptului internațional deșeurile toxice care ajung în state terțe să fie returnate în statele de origine, iar statele de origine trebuie să achite factura pentru costurile legate de returnarea deșeurilor, pentru că Uh, există și uh, o societate care a plătit uh, la un moment dat un milion de euro, dar după aceea a fost nevoită să achite chiar o sumă mai mare. Domnul comisar Potocnic de altfel se angajează ca toate aceste prevederi să fie transpuse în practică. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar Barnier. Iar acum, lor de cuvânt din partea grupurilor politice, avem o singură persoană înscrisă, doamna Vestlund, pentru 3 minute. Eh, mulțumesc, domnule președinte. În ciuda unei dezbateri publice largi cu privire la această aruncare și trimiterea gunoaielor, a deșeurilor toxice în statele terțe, nu am înregistrat mult succes. Nu e suficient să utilizăm nu e suficient că avem produse care distrug mediul, dar, da, nici nu știm ce să facem cu ele, că nu mai avem nevoie. Le aruncăm, căutăm un loc unde să le aruncăm, astfel încât dăunează sănătății unor oameni nevinovați, adulți și copii, uh, otrăvesc mediul înconjurător pentru generații de acum încolo. E cu totul inacceptabil. Cum putem permite să continue? Există legislație, o interdicție care nu funcționează. Deci, Comisia Europeană trebuie acum să propună schimbări. Se pare că substanțele chimice periculoase sunt utilizate și trebuie eliminate în mod adecvat. Deci atunci când măsurile nu funcționează, avem, vom nevoie de o legislație în domeniul deșeurilor electrice și electronice mai severă pentru colectare și eliminare. Dar atunci când statele membre nu își respectă angajamentele eh, în ce privește aplicarea interdicției, cred că e nevoie de reacție adecvată din partea Comisiei. După cum au spus mulți vorbitori, inclusiv din partea Comisiei, nevoie de clarificare și simplificare a regulilor care se aplică pentru transportul de deșeuri toxice în țările în curs de dezvoltare. Trebuie să fie mai ușor pentru poliție, pentru autorități de frontieră să inspecteze aceste nave, să vadă ce fel de substanțe periculoase, otrăvitoare sunt la bord. Statele membre trebuie să pună mai sus pe ordinea de priorități. E o chestiune care se repete, este recurent, iar statele membre nu și-au îndeplinit răspunderea care le revine de a respecta, de fapt, legislația europeană. E clar că statele membre nu își îndeplinesc îndatoririle. Statele membre trebuie să își asume răspunderi sporite și ne așteptăm ca Comisia Europeană să își uh, uh, îndeplinească și datoria să respecte regulile. Cred că vom face un pas în direcția cea bună dacă ne sporim vigilența, dar mai e mult de făcut, domnule. Mulțumesc, doamnă Veslund. Iar acum în procedura căci ai doamna Roitova. Do. Da. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Creșterea exponențială a volumului de deșeuri și a producției și consumului european pare să fie o bombă cu ceas. exportăm um, cantități foarte mari de deșeuri toxice. Salut declarația dumneavoastră, domnule comisar, că Comisia vrea să închidă portițele de scăpare din legislație în timp util, însă cred că nu există o voință politică în statele membre, care nu vor să investească în controle, nu vor să implementeze sancțiuni pentru încălcarea regulilor existente. Ca membru în biroul ACP, consider că trebuie să lucrăm și pe o strategie comună a statelor, cu statele ACP pentru a lupta împotriva exporturilor de deșeuri toxice spre aceste state. Și de asemenea trebuie să uh, susținem uh, tratarea sigură a acestor deșeuri toxice în statele africane. Mulțumesc, doamna Raitova. Colegul Seghedi acum pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că legislația elaborată de Uniunea Europeană în acest domeniu este foarte severă, dar în realitate ă, există multe portițe de scăpare și mafia deșeurilor poate să-și continue activitatea. Transportul de deșeuri uh, toxice în alte țări a devenit o afacere profitabilă. Un motiv uh, este că în Uniunea Europeană costurile de reciclare sunt foarte ridicate uh, și, pe de altă parte, procedurile sunt prea birocratice în Uniunea Europeană. De aceea, noi ar trebui ca ă, povara ă, birocratică pentru întreprinderile care se ocupă de reciclare să ă, fie într-un fel diminuată și uh, costurile de asemenea să fie uh, scăzute, pentru că noi trebuie să încurajăm uh, aceste întreprinderi care desfășoară o activitate legală să își continue activitatea. Pe de altă parte trebuie să stabilim sancțiuni împotriva mafiei. Iar acum domnul Nicolașic pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că este aproape miezul nopții, mai sunt 15 uh, minute și discutăm lucruri foarte grave. Trimiterea de deșeuri în țările în curs de dezvoltate este revoltător, este scandalos ca în secolul al XXI-lea țările europene să facă lucruri pe care le-am văzut în filmul Erin Brockovich uh, cu Julia Roberts. Am crezut că numai în California se poate întâmpla așa ceva ca o firmă să exporte deșeuri toxice și unii să moară ca rezultat. E trist că statele Uniunii Europene exportă deșeuri toxice în Africa, în țări care nu se pot apăra. Sunt substanțe chimice foarte periculoase. Mercur, plumb, care sunt foarte periculoase pentru sănătatea omului. Aș uh, face un apel la Comisie pentru măsuri concrete și sperăm că vor face și vor îmbunătăți situația. Mulțumesc. Mulțumesc, stimate coleg Micolașic, iar doamna McGuinness în finalul procedurii CHCI. Mulțumesc, domnule președinte. Avem o problemă în Uniunea Europeană pentru că cetățenii aruncă aceste produse și după aceea ele arunc, ajung în uh, statele în curs de dezvoltare. Am au ascultat uh, răspunsul domnului comisar în legătură cu, noile legislații, cu o nouă legislație și mă îngrijorează că adăugăm noi legi, legi la cele existente fără să ne preocupe aplicarea celor existente. I-aș cere domnului comisar să uh, Uh, se ocupe mai, bine, mai mult de aplicarea legislației existente, pentru că în multe state nu se aplică legislația deja în vigoare și nu se împiedică exporturile de deșeuri toxice, cu consecințe extrem de grave pentru sănătatea și bunăstarea celor care uh, au, intră în contact cu de- deșeurile. Este vorba de o problemă morală și dacă cetățenii noștri ar fi conștienți eu cred că ei nu sunt conștienți, atunci cetățenii s-ar putea să uh, mai mult atunci când cumpără produse electronice. Mulțumesc, colegii McInnes. Era în final domnul comisar Baniei. Microfon. O problemă de microfon. Voilà. Je disais, Monsieur le Président, que je vais suivre. O să dau curs recomandării dumneavoastră, domnule președinte, de a fi succint. Vă mulțumesc pentru că doamna McGuinness a spus ceva important. E o chestiune morală și etică. Cu toate preocupările de sănătate publică, biodiversitate, economie pe care le am evocat, iată ce spun și mă adresez doamnei Veslin, doamnei Roitova, altor vorbitor, Comisia este hotărâtă să acționeze cu sprijinul studiului de impact care va demonstra cât de îndreptățită este această inițiativă. Comisia va propune întărirea legislației europene, special pentru a întări inspecțiile și controlul aplicării regulamentului privind transferul de deșeuri, ceea ce ar trebui să reducă în mod semnificativ numărul considerabil acestor transferuri ilicite sunt examinate toate soluțiile, să-i dăm domnului Potonci cele câteva săptămâni pentru a pregăti această legislație și pot să spun în numele lui că înainte de sfârșitul anului 2011 Comisia va prezenta în lumina dezbaterii foarte importante pe care ați avut-o în ciuda orei târzii această propunere legislativă pentru a îmbunătăți lupta împotriva acestor transporturi ilicite și a consecințelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc tuturor celor care uh, au rămas în sală până la această oră înaintată. A fost uh, disciplina uh, regilor din Parlamentul European.